primit această propunere din partea Comisiei încă din mai, ca parte a pachetului MFF. Și am avut, deci, suficient timp să analizăm propunerea. Aș dori să spun că în ultimii ani am văzut evoluții îngrijorătoare în uh, cadrul Uniunii ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale și statul de drept. Și atunci propunerea a fost binevenită. Pentru că Consiliul nu a fost însă capabil să ia măsuri, sunt necesare alte instrumente pentru a proteja bugetul Uniunii în cazul în care se încalcă statutul de drept în statele membre. Cu raportorii și vreau să mulțumesc colegilor pentru buna cooperare. Am avut acest uh, obiectiv comun stabilit de comisie și am propus să întărim această propunere și să-i sporim eficacitatea. Colega Gardia Zabal ne va spune mai multe despre extinderea domeniului de aplicare. Cred că ceea ce aveți în față. Nu e un text perfect, dar e destul de complex cu amendamentele respective. Am propus 49 de amendamente la propunerea comisiei, 20 sunt la considerente și 29 la articole. Aș menționa doar două aspecte. Am convenit să subliniem în special nevoia protejării beneficiarilor finali Însă, acestea fiind spuse, trebuie ca în același timp să fim siguri că statele membre sunt cele care au de pierdut, dacă e de pierdut, și nu beneficiarul. Am convenit să implicăm uh, Parlamentul în procesul decizional, așa cum pentru că, pentru că, deși în propunerea Comisiei, Parlamentul rămăsese pe din afară. Iar în ceea ce privește protecția acestor beneficiari finali, nu avem încă soluția perfectă, asta trebuie să discutăm aici. Propunem trei lucruri. Comisia să evalueze potențialul impact al măsurilor propuse asupra beneficiarilor finali și, în al doilea rând, să monitorizeze activ dacă drepturile acestor beneficiari sunt respectate și, în al treilea rând, să faciliteze depunerea de plângeri. Dar s-ar putea să fie doar începutul. Cred că aici la 4.2 mai avem mult de lucru. Și implicând Parlamentul am venit cu mai multe opțiuni care ne stau la dispoziție. Pe de o parte, Comisia să adopte o decizie cu privire la măsurile potrivite printr-un act de implementare propriu și în mod simultan să de, trimită Parlamentului și Consiliului propunere de transfer a unei rezerve bugetare în cuantum egal cu măsura respectivă, putând astfel, deci, să păstrăm principiul inițial pe care îl propune Comisia cu majoritatea supusă la vot. <clears throat> Există așadar condiții pe care trebuie să le îndeplinească toate statele candidate pentru a deveni membre, dar o las pe colega cartea Zabal să detalieze aceste aspecte. Mai există amendamente cu privire la independența justiției pe termenele limită pe care Comisia trebuie să le respecte Termenul limită va fi pe 25 la prânz și vom vota într-o sesiune comună budget și cont pe 27 noiembrie. Și în ultimul rând doresc să mulțumesc Comisiei pentru propunere, Curții de Conturi și Serviciului Juridic pentru ajutorul valoros și în special mulțumesc secretariatelor celor două comisii buget și cont. Uh, mă opresc aici. Domnul președinte, aveți cuvântul. Dăm cuvântul raportorului. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să încep unde s-a oprit raportorul meu. Doresc să le mulțumesc uh, echipelor noastre pentru sprijin, secretariatelor Serviciului Juridic al Comisiei, ai Curții de Conturi, deoarece cu ajutorul lor am reușit uh, să terminăm la timp și să prezentăm astăzi acest raport. În calitate de coraportori am dezbătut îndelung despre cum trebuia să abordăm acest raport și ce orientare trebuia să imprimăm. Acum trebuie să supunem acest raport dezbaterilor în comisii pentru a putea primi sugestii din partea celor, și să continuăm pe linia determinată de toți, dacă suntem de acord cu aceasta. Domnul Sarvama spunea că am să detaliez un pic mai mult de ce am uh, lucrat la extinderea domeniului de aplicare a acestui raport când a venit propunerea comisiei, pentru că ceream deja de bună vreme o propunere din partea comisiei pentru a, a interveni în cazul în care se, încăl- se înregistrează o încălcare a statului de drept. Trebuie să recunosc că m-am simțit un pic dezamăgită pentru că foloseau bugetul drept instrument pentru a putea controla sau evita acest caz de încălcări ale statului de drept, după care am înțeles că, din păcate, într-adevăr, tratatul nu permite aplicarea unor tratate directe și am înțeles uh, în consecință raționamentul din spatele propunerii comisiei. Am acceptat că singurul instrument de care dispunem este, este bugetul Uniunii Europene m-am gândit că în acest fel am pierdut uh, o șansă. Și propunerea comisiei ratase șansa de a extinde toate aceste propuneri, pentru că dacă uh, ne mișcăm între buget și control bugetar, e pentru că noi uh, se presupune că trebuie să protejăm interesele financiare ale Uniunii Europene. Iată de ce bugetul și interesele financiare ale Uniunii Europene uh, nu au de suferit doar de pe urma unei încălcări a statului de drept în sensul cel mai strict, ci uh, e vorba aici de o încălcare a achiului comunitar și a tuturor legilor pe care ni le-am asumat în calitate de Uniune Europeană. Trebuie să profităm uh, de acest context, nu pentru a scoate în evidență doar încălcarea statului de drept, da, e lucru grav, într-adevăr, dar să scoatem în evidență toate acele încălcări ale achiului comunitar, de pildă, și să ne referim la acele criterii pe care statele membre trebuie să le respecte pentru a intra în Uniunea Europeană și se pare că odată ce au aderat, statele uh, uită că mai trebuie să le respecte și nu, respectarea lor nu mai este monitorizată. Mă gândesc la articolul 2, 3 și 7 ale tratatului, uh, care ne reamintesc că Uniunea Europeană poate interveni pentru a proteja, în cazul de față, bugetul în fața oricărei încălcări a valori, ale valorilor comune ale Uniunii Europene, deci nu doar bugetul. Am uh, prezentat amendamentele la care se referea domnul Sarvama și o mare parte din aceste amendamente vizează extinderea acestei definiții a statului de drept, incluzând aici uh, acheul comunitar și criteriile de la Copenhaga, criterii pe care statele membre trebuie să le respecte atunci când aderă la Uniunea Europeană. Dacă am adăugat aceste criterii de la Copenhaga, atunci ne-am aplicat la tot ce ține de frauda și evaziunea fiscală. Mandatul Parlamentului a fost caracterizat de lupta împotriva fraudei, evaziunii și uh, eludării fiscale, cred că reprezintă momentul oportun pentru a ancora această luptă pe care am portat-o la nivel politic în regulamentul pe care îl discutăm astăzi. Și cred că ar trebui să mergem chiar mai departe, dar în acest sens e nevoie de o zbatere mult mai amplă, pentru că există aici divergențe de opinie. Nu trebuie să ne limităm doar la lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale, ci trebuie să vedem ce se întâmplă cu competențele fiscale ale statelor membre, care, după părerea mea, aduce, reprezintă un prejudiciu evident pentru interesele financiare ale Uniunii Europene. Cred că ar trebui să ne extindem activitatea la tot ce ține de dumpingul social, încălcarea drepturilor sociale, încălcarea drepturilor lucrătorilor. După cum vă spuneam, eu și cu raportorul meu am dezbătut uh, pe îndelete, am ajuns la această primă bază de acord și cred că modalitatea care ne-ar permite îmbogățirea raportului și progresul este să vedem care e părerea grupurilor politice. Cred că este un raport care ne-ar permite să concretizăm toate obiectivele pentru care a luptat Parlamentul în, acest, în acești ultimi cinci ani. Ar trebui să profităm așadar de această șansă, de acest instrument pe care ne-l propune Comisia pentru a le explica europenilor că trăim într-un stat de drept, în sensul cel mai extins al cuvântului, și dacă există legislație europeană, trebuie să o respectăm, pentru că în caz contrar Uniunea Europeană va interveni. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Și acum runda raportorilor din umbră. Mulțumesc pentru prezentarea foarte interesantă a raportului. Chiar mă gândeam că veți avea de negociat cu Consiliul următorii ani. E mult în textul acesta și rezistența va fi corespunzătoare. Deci din partea PPE nu-l văd pe domnul Gonzales Pons. Din partea cont, doamna Ayala Sender, care primește, iată, cuvântul. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte pare rău, veneam de la o altă întâlnire, pentru că în această săptămână se pare că se, se cam suprapun întâlnirile. Doream pur și simplu să-i mulțumesc uh, doamnei Gardia Saval și domnului Sarvama pentru propunerile și sugestiile lor. Eu înțeleg că acest raport e cheie pentru a transmite un mesaj de încredere cetățenilor europeni în vederea viitoarelor alegeri, dar și având în vedere o parte din uh, evenimentele produse în ultimele luni și în această săptămână. Din perspectiva controlului bugetar, este clar că, dincolo de efortul depus pentru obținerea unor bune rezultate în vederea în ce privește implementarea bugetului și folosirea sa, mai avem ne mai așteaptă o parte importantă și anume cadrul juridic de criterii, cerințe în ce privește protecția bugetului UE atunci când survin probleme, fie că e vorba de fraudă, proastă gestiune, sau chiar de-a dreptul activității mafiose, mafioate sau uh, altceva pentru a nu intra în, uh, detalii suplimentare. Trebuie să vedem cum putem aplica așadar aceste instrumente Este foarte important mai ales ținând cont ce spusese președintele Curții de Conturi la ultima întâlnire cont, vorbim de un buget care reprezintă 1% din PIB-ul european. Și a urmări să-i pedepsești pe cetățeni, așa între ghilimele, prin, pe, pentru decizii care ar trebui să fie luate mai degrabă la nivelul Consiliului și între familii politice, zic eu, cred că această atitudine poate genera o anumită derivă. Dacă avem mai multă încredere în instrumente administrative sau în sancțiuni administrative, în cele din urmă e vorba aici de buget și de blocajul pe care l-am făcut până acum și dacă amestecăm mandat politic de decizie de la Consiliu, care practic nu zice nimic la Consiliu și recurge la mecanisme administrative secundare, cred că nu e deloc în avantajul Uniunii Europene. Iată de ce vreau să lansez un avertisment uh, și să nu cădem în capcana pe care ne întinde uneori Consiliul și anume să nu încercăm să rezolvăm noi ce ei nu pot rezolva în cadrul deciziilor politice și să nu venim noi cu decizii legislative care s-ar putea să se transforme în, să vină împotriva noastră în ce privește opinia publică. Dar am încredere că atât domnul Sarva Ma, cât și doamna Gardia Saval vor fi moderați și vor veni cu propuneri care să îmbunătățească textul comisiei. Mulțumesc pentru liberali de la Comisia Buget. Ok, dear, dear chair, dear colleagues. Doamnă președinte, dragi colegi, vreau să mulțumesc raportorilor pentru buna cooperare și pentru un raport bun. Respectarea acestor principii ale statului de drept reprezintă coloana vertebrală a democrațiilor noastre și ale Uniunii Europene. Este una din valorile fundamentale ale societății noastre. Odată cu aderarea la UE, statele membre s-au angajat să respecte aceste valori comune ale Uniunii și de aceea propunerea Comisiei este întru totul justificată. Trebuie să ne asigurăm că banii contribuabililor sunt folosiți în mod legitim și că nu permitem corupția de niciun fel. Salut așadar munca depusă de cei doi raportori în îmbunătățirea propunerii comisiei și mă bucur în special de faptul că ați inclus acum și impozitarea și frauda fiscală în text. Cred că o economie de piață funcțională cu o impozitare corectă și transparentă reprezintă o parte inseparabilă a statului de drept și că mai sunt multe de făcut. Acest cadru pentru monitorizare mi se pare foarte interesant. Aștept cu interes să aflu mai multe despre acesta. Și în încheiere, Mulțumesc și cred că în cele din urmă vom avea un raport foarte bun. Vă mulțumesc. Domnul Alin, din partea Comitetului de Control Bugetar Liberali, mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În uh, noul cadru financiar multianual, iată, se înțelege că UE ar putea fi mai eficientă în prioritățile sale dacă condițiile principale există. Una din aceste condiții se referă la statul de drept și în acest sens această propunere vine la momentul potrivit. Salutăm această propunere a Comisiei pentru că e un document care prezintă cadrul corespunzător pentru finanțare corespunzătoare a bugetului. UE și-ar putea implementa astfel politicile în beneficiul cetățenilor europeni. Aș dori să felicit ambii raportori pentru amendamentele propuse la acest text. Susținem faptul că se face legătura între statul de drept și drepturile fundamentale și îmbunătățirea unor definiții de bază ne plac și măsurile suplimentare propuse atunci când se constată deficiențe în ceea ce privește statul de drept într-un stat membru. În același timp, nu sunt însă sigur că avem nevoie într-un astfel de document o subliniere atât de clară a mecanismului de cooperare și verificare, nu în forma actuală. MCV a fost uh, introdus în anumite state membre în, pentru reformă judiciară și combaterea corupției. Astfel de slăbiciune ar putea, într-adevăr, uh, preveni o aplicare corespunzătoare a legislației UE. Totuși, acest uh, instrument ar trebui modernizat și aplicat tuturor statelor membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Gigold nu este, colegul său însă, domnul Iavor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc comisiei. Cred că e o propunere importantă din partea comisiei și iată un pas important pentru o mai bună protecție sublinează nevoia aplicării uh, legislației corespunzătoare, dar am și o întrebare. În ce direcție merge acest pas înainte? Ar trebui să considerăm acest regulament ca un mecanism de stat de drept, așa cum apare în titlu, pentru că vorbește de deficiențe generale în statele membre. Parlamentul a cerut de multă vreme acest lucru, sau e mai degrabă o propunere pentru o luptă mai bună, mai corectă împotriva corupției în statele membre și uh, în ceea ce privește frauda cu fonduri europene. Eu l-aș interpreta ca un mecanism împotriva corupției, deși vorbește de statul de drept, dar pentru acesta lipsesc indicatori și elemente măsurabile clare. Deci dacă încercăm să-l folosim ca măsură anticorupție, eu cred că avem nevoie de măsurări clare ca să putem vedea în ce condiții Comisia poate veni și interveni împotriva fraudei cu astfel de fonduri europene. Pe de altă parte, deși se vorbește de statul de drept, e vorba de mecanisme de control financiar, deci nu protejează, de fapt, valorile europene. Mie mi se pare că propunerea e între două luntri, între două linii clare, pe de o parte valori fundamentale, stat de drept, pe de o parte, sau anticorupție, pe de altă parte. Așadar, după părerea mea, nu e tocmai clar care fusese intenția finală a comisiei. Și nu e doar o întrebare de ordin teoretic. Eu cred că în uh, Parlament susținerea acestei propuneri depinde de fapt foarte mult de modul în care înțelegem obiectivul final. Și dacă dorim să fie un astfel de instrument al statului de drept. Anumite coaliții ar putea propune și susține diferit față de versiunea cealaltă, dacă e doar un uh, instrument anticorupție. Sigur că există și întrebări specifice ceea ce privește să mecanismul e un instrument destul de puternic în mâinile comisiei și de aceea sunt de părere că nu doar Consiliul, ci și Parlamentul trebuie să poată opri procedura la nevoie. E o procedură care ar trebui să poată duce la oprirea fondurilor pentru o țară și atunci ar trebui implicat acest organism ales, adică Parlamentul. Și mă apropie de final suspendarea finanțării ar trebui să fie ultimă linie de, și și în acea situație ar trebui protejat puternic beneficiarul final. Chiar dacă Comisia va fi de părere că există deficiențe sistemice în statele membre, pentru că există corupție sistemică legată de autorități sau instituții guvernamentale, totuși n-ar trebui să fie un motiv pentru a tăia complet fondurile statului membru respectiv, ce ar trebui soluționat astfel încât sistemul de management împărtășit să fie oprit, să se creeze un management direct, astfel încât guvernul să nu mai poată folosi Uh, fondurile în alte scopuri. Dar cum sistemul fondului de coeziune este unul foarte, într-un echilibru foarte delicat, propun să fim uh, precauți și să nu tăiem fondurile beneficiarului final. Instituțiile și guvernele corupte ar trebui să suporte aceste sancțiuni și nu cetățenii sau societățile statelor membre. În partea GUE nu văd pe nimeni. FTD, domnul Vali. Chiu. Mulțumesc foarte mult. Și eu aș dori să primesc mai multe lămuriri referitor la acest instrument, pentru că aș vrea să înțeleg dacă e un instrument anticorupție, e un instrument pentru statul de drept sau e, dacă e un instrument anticorupție, ce legătură are cu biroul procurorului european, ce s-a făcut până acum, cum poate fi folosit din acest punct de vedere. Aș vrea să mi se dă însă criterii obiective uh, mai bune pentru că se cere crearea unui instrument puternic și să lăsăm în mâinile comisiei și politicii independente, între ghilimele, un instrument uh, de acest gen e deosebit de periculos. Iată de ce trebuie să aplicăm criterii transparente, bine definite de-a lungul întregului proces de adoptare. Iată de ce, din punctul meu de vedere, avem încă multă cale de bătut până acolo. Nu putem să ne pripim doar pentru că e în interesul unui partid să aibă acest instrument uh, referitor la statul de drept în uh, statele membre. E o apreciere preliminară. Sper că în următoarele săptămâni și în următoarele luni să pot intra mai în amănunt, mai în detaliu cu propuneri obiective pentru a valora acele cazuri unde s-ar putea aplica această procedură. Încă o dată, după părerea mea, un instrument uh, puternic și periculos. Așadar, să fim prudenți. Mulțumesc. Pentru Comisia Europeană, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Le mulțumesc tuturor acelora care au luat cuvântul. Propunerea este un act legislativ foarte important după cum bine știți, Comisia a venit cu această propunere în cadrul pachetului CFM, înseamnă că este așadar un pachet, un element important în viitorul CFM. A venit cu o propunere separată, o propunere autonomă care se bazează oricum pe articolul 322 al tratatului. Asta înseamnă că face clar parte din uh, protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Asta este, practic, elementul central. O propunere bazată, înainte de toate, pe convingerea Comisiei că o condiție de bază pentru folosirea judicioasă a fondurilor UE în statele membre o reprezintă respectul față de statul de drept. Acesta, din urmă, este definit în uh, noua propunere, bazându-ne pe activitatea Comisiei de la Veneția și alte surse recunoscute. În primul rând e vorba de principiul legalității, certitudine juridice, separarea puterilor în stat, cât și o jurisdicție și protecție asigurată prin tribunale independente. Dar dacă ne oprim la acest principiu, vă dați seama cât de important este să asigurăm beneficiarilor într-adevăr o cale juridică de atac în statele membre. Ați întrebat care e intenția comisiei. Aceasta a fost întocmai intenția comisiei. Și anume, nu de a veni cu un nou mecanism pentru statul de drept, ci de a ne asigura că acele condiții uh, care trebuie respectate sunt într-adevăr respectate în toate statele membre. Iată de ce avem acest mecanism bazat pe articolul 322 din tratat. Este de asemenea motivul pentru care le-am legat de statul de drept și nu de alte articole din tratat. Explică de ce credem că impozitarea nu intră la aceeași categorie de valori. puteți vedea la articolul 4 al propunerii că măsurile prevăzute pentru a face față situației, pentru a remedia o lacună generalizată a statului de drept, sunt măsuri care vizează corupția. Cu alte cuvinte, într-o țară care, în mod sistematic, nu s-ar combate corupția, nu am crede că fondurile europene pot fi cheltuite în mod judicios. Există așadar o legătură, dar nu una directă. Și cu biroul procurorului european există o legătură, de pildă, dacă un stat membru nu ar respecta sau nu ar da curs recomandărilor biroului procurorului european. dar este doar unul din uh, numeroasele semne care ar putea lăsa, care ar putea duce la concluzia unei deficiențe generalizate. Înseamnă că această deficiență trebuie să fie generalizată, recurentă, iar dacă ai o problemă clară, ai deja toate instrumentele necesare pentru a putea interveni. Trecând acum la principalele puncte pe care le-au dus în discuție eurodeputații, procesul de luare a deciziilor. Dacă ar trebui să-l adoptăm uh, individual sau dacă ar trebui să venim cu o propunere pentru un act de punere în aplicare, cu excepția situației în care situația se inversează în urma unei majorități calificate la Consiliu. E vorba aici de un precedent care există în guvernanța economică și regula care se aplică Uh, privind deficitele excesive și problemele macroeconomice. Credem că va fi o decizie dificilă, cu implicații politice considerabile. Iată de ce considerăm că această propunere reprezintă o propunere echilibrată care implică statele membre în procesul de luare a deciziilor. Ne aflăm deocamdată într-o fază incipientă a negocierilor interinstituționale și așteptăm reacțiile partidelor, reacțiile comisiilor din Parlament, reacțiile Consiliului și firește vom ține cont de toate sugestiile. În ce privește consecințele mecanismului acestea sunt uh, pe uh, două direcții. La nivel bugetar, fondurile sunt suspendate. La nivelul perioadei N plus 2, acestea vor fi dezalocate, vor alimenta prin urmare ceea ce se intitulează Rezerva Uniunii în uh, propunerea CFM, așadar Rezerva Globală pentru Angajamente. Uniunea Europeană nu le va pierde ca atare, dar vor face parte dintr-o oală generală, să spun așa. După care vin consecințele pentru beneficiari. Și am explicat acest lucru în expunerea de motive și se vede și la articolul 4. Nu vrem ca beneficiarii finali să fie loviți. Vrem ca entitatea guvernamentală, pentru că ea e răspunzătoare, ea trebuie să fie așadar vizată. Însă, într-o anumită măsură, va fi greu uh, să evităm consecințe pentru beneficiarul final. Iată de ce în propunere am zis că dacă există o măsură de suspendare a fondurilor UE, aceasta nu eliberează guvernul de obligațiile sale față de beneficiarul final. Există așadar o prevedere care stipulează că beneficiarii finali pot să se prezinte în fața instanței și să spună că contractul lor fusese adoptat de guvern și prin urmare nu poate fi privat de finanțarea UE deoarece țara fusese uh, vizată de propunerea privind statul de drept um, mai departe. Propunerea noastră urmărește să ne asigurăm că, într-adevăr, țintim cum trebuie autoritățile statului membru, dar protejăm beneficiarii. Vă împărtășim așadar îngrijorările. Analizăm propunerea dumneavoastră în ce privește monitorizarea, în ceea ce privește evaluarea consecințelor pentru beneficiar Aș vrea însă să fiu prudent când vine vorba de ce s-a propus uh, pentru a sprijini beneficiarii. Am putea să ne gândim de pildă la elaborarea unor îndrumări, descrieri uh, ale pașilor pe care ar putea să îi facă pentru a-și proteja drepturile, să oferim o îndrumare generală, practic, la orice nivel. Încă o dată, măsurile individuale ale Comisiei în ajutorul um, beneficiarilor va fi greu de, la, de conceput uh, o măsură de acest gen. În continuare, ideea că entitățile guvernamentale ar putea evita sancțiunile, ar putea evita, îmi cer scuze, măsurile, spune vorbitorul. Încercăm să includem în procesul nostru între statele membre și încercăm să încurajăm revenirea la dialog între statele membre pentru ca Uniunea Europeană să poată și Comisia să poată să readucă aceste state în uh, spațiul statului de drept, după care să convingem Comisia în cele din urmă că se vor lua măsurile necesare, că într-adevăr dispozițiile vor fi respectate. Obiectivul acestei propuneri așadar nu este acela de a tăia, de a întrerupe orice canal de comunicare cu statele membre, ci de a oferi un instrument adecvat menit să sprijine readucerea statelor membre în spațiul uh, statului de drept. Acesta este așadar propunerea noastră și revin cu mare plăcere ulterior. Mulțumesc, mai este domnul Monie pe lista mea la secretaratul general, vă rog. Yeah, it's ready? No, nobody from, no, nobody else? Nu, nu mai este nimeni de la comisie. Um, Julien Mounier from the Secretariat General. Uh, Julien Mounier de la Secretariatul General sunt aici, dar nu mai am nimic de adăugat la prezentarea colegului meu. Very much. No. Wir haben noch Mitglieder auf unserer Liste. Frau Thomas, bitte schön. Mai avem membri, doamna Toma, vă rog. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau mai întâi de toate să salut uh, munca uh, colegilor noștri pe un raport care este esențial și extrem de dificil și așadar avem foarte multe lucruri de făcut, dar trebuie să le facem și vreau să salut eforturile Comisiei de a fi încercat cel puțin să facă ceva în această direcție. Deja mi se pare important. Totuși, în raportul din proprie inițiativă pe care l-am votat în martie cu o largă majoritate a Parlamentului, am cerut Comisiei să reflecte asupra unui mecanism de sancțiune care se apropie mai mult de un mecanism de penalizare a statelor și guvernelor fără să penalizeze și beneficiarii fondurilor europene. De ce? Pentru că în realitate logica, mai ales a fondurilor structurale, presupune că ele se treacă prin intermediul statelor, dar până la urmă regiunile și orașele sunt cele care sunt destinatarii acestora. Nu statele sunt realii destinatari. Așadar, acest mecanism pune o serie de probleme pe care vreau să le evaluez, dar uh, aș vrea să pun o întrebare comisiei de ce nu se face uh, de ce nu se creează un, un, construiește un mecanism de sancțiune normală? Pentru că asta se face, începește, de exemplu, calitatea aerului sau apei atunci când obiectivele din directivă nu sunt uh, îndeplinite. Deci nu reușesc să înțeleg de ce putem să facem asta în cazul apei și aerului, care evident că sunt foarte importante, dar nu putem să facem pentru statul de drept. Mi se pare o extindere față de tratat, dar mi s-ar părea totuși cea mai bună soluție. Asta e primul punct. De ce? Pentru că, de fapt, Adevărata întrebare care se pune este dacă, prin aceste mecanisme, vom atinge ținta pe care o avem și anume, uh, așa cum ați spus mai devreme, să putem impune statelor și guvernelor o schimbare de optică. Pentru că eu văd foarte bine ce se poate întâmpla concret. Din nou, statele și guvernele Uh, vor uh, utiliza sancțiunea așa cum este prezentată ca pe o armă politică împotriva Uniunii Europene. Deci nu numai că nu ne atingem ținta, dar în plus va fi un mijloc de a spune, a, dar nu e vina noastră, e vina Uniunii Europene care a tăiat uh, uh fondurile orașelor, regiunilor. Deci e un fel de paradox și dacă nu vom atinge ținta, dacă din contră acest mecanism servește va servi de un instrument să atace iarăși Uniunea Europeană, va fi o mare greșeală pentru că va fi un bumerang împotriva Uniunii Europene. Deci există un pericol care nu trebuie neglijat și aici se pune chestiunea uh, bazei legale, temeiului juridic și faptul că spunem, da, în regulă, protejăm interesele financiare ale Uniunii Europene, dar, de fapt, nu avem nicio modalitate de a proteja destinatarii, beneficiarii fondurilor. Pentru că beneficiarii, ca să pot, sigur, recurge la Curtea de Justiție pentru a i se restitui drepturile. Dar cine o să facă asta? Poate că marile regiuni, poate marile întreprinderi, în fine. Cei puternici, care au putere și mijloace, dar cei mici, micile orașe, micile regiuni, eh, micile eh, universități, cum se întâmplă cu FSU, uneori lucrurile sunt atât de complicate, cu Fondul Special European, eh, vom, vor renunța pentru că se vor uita la, vor avea în perspectivă ani întregi de proceduri juridice și vor abandona procesul. Și aici Mă adaug, uh, mă, mă, mă adaug susținătorilor ideii uh, creierii unui mecanism prin care Comisia să poată să le dea până la urmă beneficiarilor uh, drepturile care le aparțin pentru ca ei să nu ajungă victimele guvernului propriu și chiar dacă un guvern, pentru că chiar dacă un guvern este ales majoritar, asta nu înseamnă că uh, beneficiarii aceștia l-ar fi susținut în vreun fel și nu trebuie să sufere din cauza lui. Deci cred că trebuie să mai lucrăm ca să ajungem la o soluție cât mai bună aici. Domnul Lozec, dați-mi voi... Mulțumesc. Nawet na tej sali są różne zdania i pojawiają się wątpliwości. Natomiast zdziwi mnie bardzo... Mulțumesc, doamna președinte vedem că și aici, în, uh, în sală, e o diferență de opinie, dar am fost uh, surprinsă de ce a spus Comisia. Poate că a fost o greșeală în interpretare, dar Comisia a menționat uh, Comisia de la Veneția. Dar nu a spus nimic de avizul din 12 iulie 2018 a Curții Europene de Audit și recomandările acestei curți. Așadar, nu va fi luat în considerare avizul unei instituții europene, cred că mai întâi de toate, Parlamentul ar trebui să, să se bazeze în activitatea sa pe acest aviz critic al Curții Europene de Audit, și anume că nu există criterii suficient de substanțiale pentru a judeca independența Uh, sistemului uh, juridic. Uh, curtea a spus că va fi imposibil de evaluat modul în care va fi implementat regulamentul. Există așadar dubii serioase în legătură cu această procedură și asta este o rețetă nemaipomenită pentru o divizare și mai puternică în viitor a Uniunii Europene mecanismul de control pe care îl prevede regulamentul nu permite o evaluare sistematică și corectă dacă au fost uh, probleme în uh, statul de drept uh, și cum se traduce asta în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Rolul Comisiei Europene în procedură este mult supraevaluat și nu doar după părerea mea. Rolul Consiliului este marginal și rolul Parlamentului este chiar și mai mic. Și astea sunt niște fapte. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Doream să vă atrag atenția că e vorba de toate statele membre care au încredere mult mai mare în instituțiile UE decât în instituțiile naționale. Urmează acum Tamaș Doici. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, <clears throat> tisztelt elnök úr, kedves eh, kollégák! Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, stimați colegi, înainte de toate doresc să vă spun că îi compătimesc pe cei doi co-raportori pentru că și-au asumat o sarcină imposibilă, după părerea mea, Înainte de toate vreau să vă spun că nu ar trebui să ne pierdem aici în uh, polemici, pentru că e vorba de jurisprudența Uniunii Europene și vrem să luăm această propunere sub lupă, e o propunere nu doar îndoielnică, ci nu e o propunere care poate fi împăcată cu anumite valori. Iată de ce E o propunere care contrastează cu, trastat, cu tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Dacă un stat membru ar adopta un act legislativ care ar contravine acestui legislații, atunci s-ar iniția o procedură de încălcare a tratatului împotriva Finlandei, Franței, indiferent de ce stat e vorba. În ceea ce privește controlul statului de drept și propunerea aceasta referitor la controlul statului de drept, e o propunere care uh, nu uh, reflectă decât uh, anumite valori. Noi ar trebui să ne bazăm pe criterii obiective. Iată de ce această propunere ar trebui să se bazeze pe criterii obiective. În această propunere nu se pot uh, regăsi criterii obiective în ce privește criteriile, constatăm că acestea sunt cât se poate de deficitare, lacunele nu pot fi depășite. În ce privește tratatul, Comisia are obligația de a iniția o procedură de încălcare a tratatului. Există deficiențe care însă nu duc la o procedură de încălcare a tratatului, cu toate acestea, dintr-o dată, uh, din aceste deficiențe se generează probleme. Iată de ce această propunere contravine tratatului. Aici se creează un nou mecanism prin care se încalcă competențele CEJ. Dacă tot vorbiți de, de articolul 322, nu puteți să-l luați drept uh, temei, pentru că principiul subsidiarității este unul foarte important pentru noi și nouă tuturora ne e clar că nu Comisia Europeană este protectoarea statelor membre și a valorilor statelor membre, ci aici instanțele statelor membre sunt competente pentru a exercita un control asupra statelor membre. După cum spuneam aici, principiul subsidiarității nu văd că se aplică. Iată de ce ar fi cât se poate de important să clarificăm, să arătăm că există un sistem corespunzător pentru controlul bugetului UE, există controlul ex ante și alte căi care ne permit să vedem dacă controlul a fost realizat în mod corespunzător. În ce privește mecanismul de față, există deficiențe peste tot. Dacă nu vrem să revenim la punctul de plecare, dacă nu ne gândim bine dacă această propunere e într-adevăr potrivită, atunci nu putem uh, face niciun pas înainte. Iată de ce cred că comisia trebuie, comisia ar trebui să ia și alte aspecte la puricat înainte să se pronunțe Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte, vă rog. Merci. Mulțumesc, doamne președinte. Discutăm un text de maximă importanță și Uh, care este cu siguranță foarte dificil de uh, redactat și dezbaterile de aici arată acest lucru. Vreau să le mulțumesc și să-i felicit celor doi raportori, Gordia Zabar și domnul Zamar. Acest text se bazează mai mult pe etica deontologiei politice decât de, pe regulile de drept. Noi suntem Uniunea Europeană noi avem un pact de solidaritate, împărtășim aceleași valori. Asta este, aceste valori sunt în Carta Drepturilor Fundamentale. Și atunci când uh, anumite țări nu respectă regulile fundamentale ale statului de drept, atunci, într-o zi, contribuabilii din țările care sunt plătitori net, neți Uh, pot ajunge la concluzia că banii lor, impozitele lor sunt folosite în mod greșit. Deci trebuie să cerem tuturor conducătorilor uh, țărilor Uniunii Europene să fie cât mai vigilenți, să respecte cât mai bine aceste reguli. Sancțiunea financiară, bine, nu știu dacă va putea fi impusă, dacă, una, dacă vom ajunge la să aprobăm astfel de text, e foarte complicat din motive politice. Dar și înțeleg argumentul care spune, nu trebuie să-i pedepsim pe cetățeni, trebuie să pedepsim, să pedepsim guvernele care nu respectă statul de drept. Dar în democrațiile noastre suveranitatea este populară și cetățenii sunt cei care aleg guvernele. Pe cale de consecință, sigur, nimeni nu trebuie să uh, sancționeze cetățenii, dar uh, și cetățenii trebuie să fie vigilenți în momentul uh, sancțiunilor în modul alegerilor, mă scuzați, și ei trebuie să se asigure că guvernele lor respectă drepturile, pentru că asta face parte din pactul fundamental uh, al Uniunii Europene. Uh, mă bucur că integrăm uh, fiscalitatea, pentru că egalitatea cetățenilor începește impozitele, e un principiu fundamental și Eh, dacă am eh, deriva, dacă am deviat de la acest principiu, după părerea mea, am pune în pericol eh, viitorul Uniunii Europene. Deci aici cred că trebuie să reamintim încă o dată acest principiu fundamental. Și uh, mă simțeam tentat să evoc un subiect uh, conex. Uh, corectitudinea și sinceritatea conturilor publice. Asta e miezul pactului european și am avut o afacere, uh, un caz pe care eu îl consider scandalos, și anume ceea ce i s-a întâmplat domnului Andreas Gheorghiu. Nu știu dacă știți, domnul Andreas Gheorghiu era directorul Institutului de Statistică din Grecia în 2012. El a spus adevărul și este urmărit din 2012 penal de autoritățile elene pe motiv că a spus adevărul. El a fost uh, exonerat de Curtea de Apel și, în ciuda acestui lucru, jurisdicția supremă relansează procedura. El este refugiat la Washington și mi se pare o situație nedemnă. Și Europa uh, înseamnă și corectitudinea și sinceritatea conturilor publice. Și Consiliul, Comisia și Parlamentul aș vrea ca pe acest punct să poată să nu uite care sunt obligațiile lor. Pentru că să construiești o Uniune Europeană durabilă pe aceste baze e foarte dificil, după părerea mea. Deci trebuie să ne punem de acord uh, în legătură cu diversitatea uh, țării noastre pentru a conveni în legătură cu o serie de principii și dincolo de sancțiunea uh, financiară, cred că oprobiul public este un alt tip de sancțiune pe care îl putem utiliza. Colegul Lewandowski. Mulțumesc. Uh, uh, este o tristă realitate, dar probabil că țara mea este una dintre instituții, dintre țările care inspiră această uh, inovație instituțională și uh, juridică. Și uh, trebuie să suplimentăm aceste condiționalități macroeconomice care există în buget. Există, dar nu sunt foarte folosite și nu sunt foarte practice, dar le există deja în lege și avem o procedură fără dinți la articolul 7, uh, pentru că uh, o țară care face abuz de putere, evident că poate proteja o altă țară abuzivă și așteaptă la rândul ei ajutor reciproc pe această temă. Uh, pentru mine este o procedură care în mod clar arată slăbiciunea instrumentelor europene în a sancționa pe cei care fac abuz de putere în Uniunea Europeană, pentru că până acum nu avem decât uh, sancțiuni care îi uh, pedepsesc pe cetățeni, pe beneficiarii fondurilor și uh, să ne gândim și la sancțiune potriva lui Putin. Asta e o altă poveste, sunt, e un alt set de instrumente care merg în afara Uniunii Europene. Dar, cum spuneam, sunt niște instrumente slabe care pedepsesc pe cetățenii care nu sunt totuși responsabili de păcatele guvernelor lor. Dar avem condiționalități și asta e o poziție puternică a Parlamentului aici. Avem condiționalitatea privind statul de drept uh, și ea spune că beneficiarii finali nu pot fi afectați. Așadar, uh, guvernele uh, care își au fondurile suspendate de la Bruxelles sunt obligate să plătească ele însele aceste fonduri către beneficiarii final, către uh, spitale și așa mai departe. E dificil, uh, dar uh, nu știu dacă nu, mă, nu știu dacă extinderea acestor principii spre corupția generală a fost în intenția inițială a proiectului, pentru că corupția și evaziunea fiscală Uh, sunt acte uh, individuale, pe când abuzul statului de drept e un privilegiu al guvernului, al guvernelor. Deci nu știu, cred că inițial era vorba de o condiționalitate legată de statul de drept și nu atât de mult de evaziune fiscală și corupție. Pentru asta avem instrumente dificile ca să luptăm uh, cu ea în bugetul. E, e un exercițiu dificil, inovarea. Haideți să încercăm cu anumite condiții. M-am pus și eu pe lista de vorbitori, vreau să mergem mai departe. Vreau să mulțumesc celor doi raportori. <clears throat> Important că propunerea comisiei a supraviețuit în esență, punctele importante au rămas, dumneavoastră ați mai adăugat multe, da, înțeleg acest lucru, înțeleg și nerăbdarea cu care venim pentru că avem, iată, atâtea probleme la nivel european, avem nu doar uh, frauda fiscală și transpunerea dreptului european, ci și protecția minorităților. Și m-am gândit ce va spune cealaltă parte. De aceea, domnule Valtproc, vă rog să ne spuneți și dumneavoastră cum stau negocierile în Consiliu. Cred că e important să lăsăm uh, negociatorilor și marjă de manevră, pentru că vor avea ce negocia, trebuie să avem și curaj să mai și renunțăm la una alta. Important, cel mai important este să obținem acest regulament. Acesta trebuie să fie obiectivul final major. Altfel nu are niciun rost. Și atunci mai bine lăsăm o propoziție deoparte decât să punem totul în, uh, la, în pericol. E o mare diferență față de ceea ce avem deja. M-am bucurat când Comisia a venit cu această propunere. Era un tigru fără dinți, un știrb până acum, dar iată, asta e, ăștia sunt dinții și chiar dacă nu sunt prea ascuțiți, <laughs> va putea mușca până la urmă. E un bun început care trebuie să supraviețuiască trilogurilor și asta este sarcina pentru cei doi raportori. Domnul Balbroc, vă rog. Thank you very much for all Mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile și întrebările. Voi încerca să vă răspund uh, subliniind încă o dată că aici nu e o propunere, nu e vorba de o propunere de sancțiuni, ci de un instrument de protejare a bugetului european. Pentru că altfel n-am folosit baza juridică uh, potrivită. Și membrilor care au menționat uh, avizul curții de audit, aș spune că până și Curtea de Audit a ajuns să accepte faptul că avem o bază legală excelentă, un temei juridic excelent, pentru că uh, statul de drept este o condiție, o precondiție necesară în utilizarea fondurilor europene în statele membre. Și asta pentru că procedura este diferită în, în domeniul de aplicare, în procesul de luare a deciziilor și în substanță față de procedura din articolul 7 pentru că altfel am ocoli acest articol și ori nu facem asta, avem un domeniu de aplicare diferit și mai îngust, avem de-a face doar cu uh, statul de drept și avem un uh, proces diferit de luare deciziilor și un scop diferit, protecția bugetului. Și asta nu trebuie confundată nici cu procedura de infringement care poate fi lansată împotriva unui stat membru care nu respectă, uh, nu-și respectă obligațiile conform legislației europene, și nu trebuie să o confundăm nici cu corecțiile financiare, care sunt o obligație în partea Comisiei după, în managementul împărtășit atunci când e vorba de o neregulă, de o fraudă, de orice tip de încălcare, există obligația de a corecta uh, o cheltuială. Deci există instrumente specifice și ăsta este un element complementar în uh, trusa de scule, ca să spunem așa, o măsură suplimentară pentru restabilirea statului de drept. Dar vreau să mă întorc la faptul că suntem obligați să respectăm regulile managementului împărtășit, deci nu e posibil uh, să preia Comisia inițiativa. Statele membre sunt cele care sunt responsabile de implementarea fondurilor europene și dacă ele nu fac acest lucru, trebuie să respectăm uh, procesul. Trebuie să avem acest dialog, să suspendăm și uh, finanțarea și pe aceea să o retragem complet dacă nimic nu se întâmplă într-o perioadă de 2 ani uh, de la momentul uh, lansării procedurii. Ce se întâmplă în Consiliu? Care e situația în Consiliu? În acest moment am oferit explicații extinse, am răspuns la o listă foarte lungă de întrebări, am, uh, am avut uh, o atitudine în general uh, binevoitoare față de propunere ca idee, dar n-am avut încă o discuție articol cu articol. Așadar, este esențial ca Parlamentul să aibă o poziție foarte puternică pentru a putea să aibă un bun punct de plecare în negocierile interinstituționale și am saluta uh, o astfel de poziție din partea Parlamentului. Așadar, dacă nu mai sunt și alte comentarii, aș vrea să vă mulțumesc pentru atenție și să mă opresc aici. Mulțumesc, doamna Zabal, în cele din urmă. Mulțumesc foarte succint pentru că cred că nu prea mai avem timp. Înțeleg și știu că fiscalitatea nu se încadrează la același grup de valori ca statul de drept și știu că propunerea inițială a comisiei nu uh, prevedea decât statul de drept. Dar cred că suntem o autoritate legislativă și uh, ne aflăm aici nu pentru a mărșălui exact cum dictează comisia, ci pentru a îmbunătăți acele aspecte unde credem că se pot face îmbunătățiri. Iată de ce, repet, mi se pare că ar fi Uh, ar însemna ratarea unei șanse magnifice să ne limităm doar la statul de drept și să lăsăm deoparte aspecte precum fiscalitatea sau statul social uh, deoparte. Pentru că deja există sancțiuni atunci când uh, se încalcă legislația de mediu, de pildă, însă în ce privește aspectele fiscale și sociale, un lucru de care Parlamentul se ocupă deja de-a lungul întregului mandat, au rămas deoparte, au rămas pe din afară. Da, mi-aș dori să poată exista sancțiuni directe de la buget, însă se pare că nu se poate, doar dacă cineva <laughs> îndrăznește să mă corecteze. Continuăm să lucrăm foarte mult în ce privește beneficiarii finali. Probabil este aspectul cel mai delicat al acestei propuneri, deoarece, după cum s-a spus, în primul rând, s-ar putea folosi împotriva Uniunii Europene și, în al doilea rând, pentru că nu vrem ca beneficiarii finali să fie cei care să aibă, să fie nevoiți să plătească proastele decizii ale guvernelor lor. Dar știm că noi, alegătorii, suntem cei care votăm guvernele, însă nu suntem răspunzători de deciziile, de proastele decizii pe care le au aceste guverne, să nu uităm acest lucru. Vrem să reamintim uh, faptul că, dincolo de posibilitatea asta care există ca beneficiarii să se prezinte în instanță, cel mai adesea nu se vor prezenta pentru că nimeni, cu doar poate câteva excepții, nu va merge să își denunțe guvernul pentru că nu îl plătește sau nu îi oferă sprijinul pe care l-ar uh, trebui să-l ofere din cauza unei probleme legate de statul de drept. E o procedură mult prea nevoioasă. În plus, pentru că în anumite, acel, în anumite state membre beneficiarii nici măcar nu știu că ar putea să fi fost beneficiari. În cazul fondurilor structurale e clar, însă dacă e vorba de alte programe unde se congelează fondurile, acești oameni nici măcar nu vor ști vreodată că ar fi putut fi beneficiari. Trebuie să continuăm să lucrăm mai departe, un alt punct delicat, asupra criteriilor, asupra instrumentelor care se vor folosi pentru a evalua acele deficiențe generalizate. Iată de ce am uh, introdus criterii deja în acest sens, dar cred că e o, un efort de cursă lungă. Iată de ce am inclus Comisia de la Veneția, criteriile de la Copenhaga și așa mai departe. Toate intră deja la acest capitol. Cred însă că trebuie să concretizăm și mai bine aceste criterii pentru a evita orice caracter discreționar al măsurilor. După cum vă spuneam, nu e decât un proiect care urmărește să deschidem dezbaterea pentru ca în acest fel să putem lucra cu comisia, care contribuție tehnică va fi binevenită, pentru a ajunge cele din urmă la un bun regulament pentru a putea negocia după aceea cu Consiliul. Colegii Savama, bine. Colegul Sarvama, vă rog. Thank you, Chair. Uh, maybe just a few reactions. Mulțumesc, uh, doamna președinte, câteva reacții la ce s-a spus în uh, ultima oră. Aș vrea să comentez uh, în special ce a spus colegul Benedict Gabor. Ați spus că mai degrabă e o măsură anticorupție decât un instrument de apărare a statului de drept și aici va trebui să iau apărarea Comisiei și să spun că trebuie să avem o bază, un temei juridic pentru asta. Și aici uh, este regulamentul financiar și privind uh, managementul financiar uh, solid. Deci nu e vorba de sancțiuni, nu sancțiunile explică partea asta și de asemenea când a spus întrebarea dacă tăierea fondurilor este calea cea mai potrivită de urmat, aș spune că împărtășim opinia Comisiei că fondurile sunt, până la urmă, în chestiunea centrală. Poate că unii ar considera că nu e potrivit, dar voi cita o frază ex, money talks, se spune în limba engleză, banii vorbesc. Și aici vreau să reamintesc tuturor că nu trebuie să uităm realitatea peisajului european pe care o vedem acum, în 2018. În doar câțiva ani au, s-au produs uh, uh, lucruri semnificative și o deteriorare semnificativă a respectului față de uh, statul de drept în unele uh, state membre. Sigur că trăim într-o lume imperfectă și Comisia și noi, MEPI, când trebuie să decidem, uh, pur și simplu, sigur, nu putem să obținem tot ce ne dorim, pentru că nu există așa ceva, dar aș spune că importanța acestei propuneri este că uh, nu e că ne vine în, în al 12-lea ceas nu suntem încă pe marginea prăpastiei, dar ne apropiem de ea. Deci trebuie să facem ceva. Și în fine, pentru uh, comisiei, vreau să spun că și eu am uh, dubile mele începește uh, impozitarea. Dar frauda fiscală și evaziunea fiscală nu merg adesea mână în mână cu uh, disprețul față de statul de drept și cu încălcarea principiilor statului de drept, așa cum a spus domnul Lewandowski, că e privilegiul guvernelor să încalce statul de drept. Și în fine, pentru comisie. Ați spus că sunteți foarte clari în articolul 4.2 începește protejarea beneficiarilor finali. Dacă vă uitați la text, trebuie să spun că toți împărtășim această problemă. Împărtășim această propunere, deci împreună Trebuie să găsim o modalitate de a rezolva acest lucru. Mulțumesc! Excelent debat, Excelentă concluzion. Excelentă dezbatere, excelente concluzii, foarte promițătoare, spune domnul Jean Artui. Termenul pentru amendamente 25 octombrie la ora 12, votul în Comisia Cont și în Comisia Buget va fi pe 27 noiembrie pe un slot al Comisiei Cont și schimbul de opinii privind amendamentele va fi 21-22 noiembrie la Comisia Buget și votul în plenar este prevăzut în decembrie la Strasburg. Nu mi-a mai cerut uh, nimeni, nimeni cuvântul la chestiuni diverse, deci ședința comună se încheie aici